Colleagues, again, we beg excuses for the... Dragi colegi, din nou scuze pentru întârziere, e greu de evitat întârzierea având în vedere fondul punctului anterior al ordinii de zi. Am discutat mandatul european de arestare, după cum am spus, temeiuri uh, întemeiate, o discuție care a meritat. Acum trecem, fără alte întârzieri, la punctul următor. Punctul 9. Libe, Deve, Droi, delegația ad hoc la Forumul Global pentru Refugiați al ONU de la Geneva. 15-18 decembrie anul trecut, 2019. Trecem la acest punct de discuție, care doar să auzim din partea membrilor delegației Parlamentului European la acel forum, ce experiență au avut acolo, ce raport și ce concluzii. Am înțeles că doamna Bior, care a condus delegația, de fapt e bolnavă. Așa că va fi doamna Tupont care va vorbi, va prezenta proiectul de raport. Da? Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este vorba despre raportul despre delegația ad hoc Libedroadv. Și înainte de a vă prezenta această delegație, aș dori să mulțumesc în primul rând secretariatului și delegației UE de la Geneva pentru organizația acestei misiuni și pentru felul în care ne-au primit și ne-au însoțit. A fost foarte bine. Forumul uh, uh, mondial pentru refugiați a avut loc uh, pentru prima dată după pactul global cu privire la refugiați în acest format ca să aveți o imagine de ansamblă, uh, ideea era să facem un schimb de bune practici în legătură cu cei, cele 25 de milioane de refugiați la nivel mondial în ce privește uh, energie, infrastructura, locurile de muncă, protecția și delegația a participat la ședința de uh, inaugurare la care au participat deci Forumul Mondial pentru Refugiați uh, și-a prezentat uh, activitatea. Am avut uh, și o sesiune cu accentul pe o țară, Siria, America Latină, Africa de Nord și apoi am avut și dezbateri tematice în ceea ce privește politica de dezvoltare și ajutorul umanitar. Acestea sunt aspectele Uh, cele mai importante, dar dacă am uitat ceva important, atunci colegii vor completa. Am avut uh, mai multe convorbiri bilaterale, uh, mai ales cu deci Consiliul Nordic pentru Refugiați, cu Rețeaua Mondială pentru Refugiați. Am avut o dezbatere pentru un răspuns ecologic la situația de urgență și o a doua sesiune tematică cu privire la relocările. Am avut dezbateri cu Oxfam, Comitetul Internațional de Salvare, Salvare și cu delegațiile naționale, deci uh, cu uh, Niger, Uganda, Rwanda, Elveția, Germania. Și uh, am avut și uh, dezbateri cu uh, înaltul comisariat, comisariat uh, ONU. Uh, am avut uh, foarte multe promisiuni. Uh, Uh, din partea sectorului public uh, și privat pe cele șase domenii pe care le-am uh, menționat pentru a sprijini migranții, pentru a combate de asemenea cauzele migrației în țările de origine, apoi de asemenea pentru finanțarea locurilor de uh, relocare și apoi ajutorul umanitar uh, acordat țărilor gazdă. În uh, 2023 va avea loc următorul astfel de forum în urma delegației am uh, dat și un uh, comunicat de presă în care ne-am uh, formulat foarte clar obiectivele și cerințele, deci ca atât statele membre cât și Comisia să își consolideze abordarea pentru a găsi o soluție coerentă la nivel internațional cooperarea în domeniul umanitar și uh, ajutorul pentru refugiați trebuie să fie uh, bine aliniate, uh, mai ales în contextul dezbaterilor pentru CFM, pentru a combate cauzele migrației și pentru a aduce prosperitatea în țările de origine. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Dupont. Marin Bjork, așa cum a spus dumneavoastră, a fost uh, președinta delegației noastre, din păcate nu este aici. Mulțumim! Deci putem da cuvântul celorlalți membri ai acestei delegații, cine dorește să uh, intervină. Doamna Silvana González, aveți cuvântul. Presidente, si efectivamente... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Am avut onoarea de a participa la această delegație. Am fost la Forumul Global pentru Refugiați și sunt de acord cu cele spuse de doamna Dupont cu privire la subiectele discutate acolo. Cred că principala discuție a fost, așa cum ne-am dat seama cu toții, cu privire la faptul că nu se îndeplinește propunerea aceasta de relocare. În toate reuniunile bilaterale la care am discutat, se cerea respectarea angajamentelor acestora și mi-ar plăcea să vorbim despre ceva concret, așa cum se arată și în raport. Vreau să mulțumesc, sigur, pentru implicarea secretariatului LIBE și secretariatului DEVE, care ne-au însoțit și care au fost foarte logici cu propunerea pe care lucrăm din partea Comisiei de Dezvoltare DEVE, pentru că a fost inclus și impactul schimbărilor climatice în întreg pachetul acesta care se referă la toate statele în dezvoltare. Deci găsim asta în raport și trebuie să mergem mai departe pentru a găsi o soluție pornind de la propunerea de a defini refugiatul climatic. Este un subiect care nu este plăcut tuturor, sunt multe organizații care văd lucrurile diferit, nu se regăsește în dreptul internațional, dar noi în Europa avem răspunderea să uh, venim cu o propunerea de a găsi o protecție pentru milioane de persoane care iată că se găsesc strămutate, inclusiv intern, dar și peste frontiere, tocmai din motive climatice. Am avut mai multe reuniuni cu organizații implicate în aceste procese și știm că deja se organizează lucruri în acest sens. De exemplu, platforma pentru impactul dezastrelor. Există state care sunt pioniere în acest domeniu, inclusiv state membre, și cred că această inițiativă ar trebui să devină una europeană. Cred că Asta putem cu asta putem contribui noi la concluziile Forumului Global pentru Refugiați. Cam atât, mulțumesc și doresc ca colaborarea dintre comisiile LIBE și DEVE să fie consolidată astfel încât să mergem mai departe și să putem oferi protecție persoanelor care se deplasează din motive climatice, pentru că se estimează că numărul lor va crește la milioane în următorii ani. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Silvana! Colege Hermarkert, al vicepreședinte. Domnul Mer Markert, în calitate de vicepreședinte al Comisiei uh, DV, poate doriți uh, și dumneavoastră să ne împărtășiți uh, câteva idei, vă rog. Da, sigur că da. Chiar la începutul dezbatării mi-aș fi dorit să spun ceva, dar nu mai contează. Nu s-a schimbat poziția mea. Sunt de acord cu cele spuse în legătură cu importanța activității politicilor interne și externe uh, transversale și cred că este foarte important uh, să cooperăm împreună LIBE și DV pe aceste politici și bine, bineînțeles că în domeniul migrației și strămutării, dar și în alte domeniu. Acum pe partea de conținut uh, și Fondul Mondial pentru Refugiați, Comisia DB, dar și Parlamentul European are două Uh, priorități. În primul rând, uh, să sprijinim uh, soluția multilaterală pentru migrație pe baza legislației internaționale și a drepturilor omului, mai ales pe baza Pactului Global pentru Migrație și pentru Refugiați, pe care Parlamentul, dar și uh, o parte din statele membre ONU le-au sprijinit, le sprijinit. Și apoi acest forum mondial a uh, Uh, evidențiat chestiuni foarte importante pe care noi le vom continua să le monitorizăm, așa cum spuneați și dumneavoastră, uh, strămutările datorită motivelor de mediu, de asemenea uh, să înlesnim activitatea ONG-urilor din domeniu și de asemenea să partajăm răspunderea nu numai în ce privește furnizarea de asistență pentru dezvoltare, ci și uh, asigurând locuri de, de, de de dând curs cererilor de azil în Europa și nu numai. Trebuie de asemenea să avem uh, mecanisme de relocare care să funcționeze și ați mai spune și că este important să avem și anumită coerență în relocări. Ieri, de exemplu, mi-am dat seama că pentru unele state membre este foarte ușor să aibă o procedură rapidă cu privire la uh, relocările și altele depun cererea, dar procedura este atât de lentă încât trebuie neapărat îmbunătățită. Dar mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mulțumim, domnule Uh, Marker, domnule Karen, ce dumneavoastră, Carem, ați făcut parti, uh, parte de la delegația de la Geneva? Da, ca și uh, cei care au vorbit înaintea mea, aș dori și eu să mulțumesc organizatorilor pentru organizarea fără cusură acestei, uh, acestui forum. A fost foarte interesant din toate punctele de vedere. Nu am participat de la primele intervenții, din păcate, dar uh, Uh, refugiații au depus chiar ei mărturie și a fost foarte interesant pentru că ei pot fi uh, asociați la deciziile care sunt luate în numele lor. Deci e foarte important să avem acest dialog permanent cu ei. Mi-a părut rău însă că uh, statele membre nu au fost reprezentate, au fost foarte puțin reprezentate, Germania, de exemplu, erau organizații din statele membre, dar nu, din păcate nu a fost uh, uh, niciun ministru și ni se spune că e o problemă peste tot în Europa. Am avut uh, schimburi interesante cu delegațiile, delegația din Canada, din Nigeria și am avut o dezbatere la Libe în legătură cu regulamentul Dublin și uh, lacunele sale de problemele de funcționare. Constatăm că există și probleme cu relocările, pentru că Nigerul, care era parte la un acord pentru relocarea persoanelor extradate din Libia, datorită opresiunii, Franța se angajase să rea 1350 uh, de persoane în 2 ani, nu a, preluat decât 250 de Uh, persoane, pasând de problema rea Nigeriei, ori Germania și-a asumat angajamentele, toate persoanele care uh, uh, trebuiau să ajungă în Germania au ajuns. Deci, că e vorba de acorduri bilaterale sau un acord mondial, problema relocărilor este un subiect încă fierbinte. m-am întâlnit și cu reprezentantul uh, IGNOR și am pus accentul pe rolul orașelor a municipalităților în uh, integrarea socială și profesională a refugiaților. Statele pot lua decizii, dar când sosesc migranții, uh, pe cale legală sau ilegală, sosesc în orașe și adesea Uh, primarii trebuie să facă față situației și deci uh, eu am făcut această propunere ca orașele să fie tot mai implicate în procesul de luare a deciziilor și reacția uh, reacția reprezentantului IGNOR a fost pozitivă. Și un ultim aspect, următorul forum va avea loc în 2023, s-a spus deja, pare departe, problema însă este acută, și trebuie să depunem uh, eforturi considerabile pentru a depăși ce așa se numește problema migrației. Pentru mine e o problemă cu primirea acestor oameni și nu cu migrația. Deci eu cred că ar trebui să uh, ne întâlnim, poate nu neapărat la nivel de uh, înalt comisariat uh, ONU pentru refugiați, dar poate la nivelul Uniunii Europene pentru a avea această dezbatere permanentă și nu doar la Comisia Libe. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim, domnule Carem. A mai uh, fost alți participanți la delegație, domnul Zimnioc, doamna Ghizi, dar nu-i văd în sală. Dacă sunt sau oricine mai dorește să ia cuvântul, să facă o intervenție, uh, e binevenit. Dacă nu, atunci câteva observații de încheiere? Nu, nu dorește nimeni? Da, bun, atunci asta e. Mulțumim! ceea ce ne va permite să continuăm cu următorul punct de pe urna de zi. Ne luăm adio de la colegii de la DEVE și de la DROI care au participat la ședința noastră. Mulțumesc! Yes? Domnule președinte, îmi cer scuze că vă întrerup. Poate că ați auzit. A existat uh, aseară un atentat terorist în Germania, în Hanau. 9 persoane au fost ucise în acest atentat. Se pare că e vorba de un terorist de extrema dreaptă. Știți că am avut o dezbatere uh, și doream să-i rog pe colegi eventual dacă se poate să păstrăm un moment de reculegere, pentru că șocul este foarte mare în Germania acum. Deci poate cu permisiunea dumneavoastră am putea să uh, păstrăm un moment de reculegere în memorarea celor întâmplate aseară. Mulțumesc pentru sugestie și pentru intervenție. Din păcate nu am televizor, dar în timpul ședinței astăzi, uh, dis de dimineață, am văzut uh, știrile în mass media. Așa mă informez eu și sunt profund șocat și vă rog să mă credeți, chiar ieri am avut o dezbatere la Comisia Libe, am discutat tocmai despre evoluțiile extremismului de extrema dreaptă, care duc la Uh, crime din ură. Nu vorbim uh, de această dată de discurs din ură, ci de crime din ură. Și chiar ieri am avut uh, un schimb încins între colegi ai noștri care au avut intervenții destul de dezagreabile și virulente în legătură o așa numită coaliție între cei de stânga și islam ca și când uh, ei uh, ar fi cei care se află la originea terorismului și a crimelor și a violurilor din Europa. Nu e așa, acestea sunt crimele adevărate, deci haideți să păstrăm un moment de reculegere.